darf sie bitten platz zu nehmen. vă rog să vă ocupați locurile în sală doamnelor și domnilor colegi. Declar deschisă și reluată sesiunea care a fost reluată după cea din 4 iulie. Și Bine ați venit la prima sesiune plenară a Parlamentului European după vacanța de vară. Trebuie să încep ședința noastră cu un anunț uh, trist. Colegul și prietenul nostru, Lothar Bischi, a decedat uh, neașteptat pe 13 august. Uh, moartea lui